please. Buenas tardes, voy a presidir. Bună ziua, am uh, să conduc ședința în limba spaniolă. Înainte de toate, o comunicare în urma ședinței coordonatorilor. Coordonatorii au decis să adreseze o petiție conferinței președinților pentru a adresa o întrebare orală cu dezbatere și rezoluție în conformitate cu articolul 136. E vorba aici de misiunile de uh, salvare în Marea Mediterană. Textul se găsește pe internet între documentele ședinței menționez acest lucru înainte de a începe cu ordinea de zi. Bună ziua tuturor! Au fost două zile foarte intense de lucru. Haideți să încercăm să terminăm cât se poate de iute cu această parte care a mai rămas pentru ca toată lumea să aibă de câștigat. Trecem la punctul 17. Prevede audierea candidatului selecționat pentru postul de director executiv adjunct al Europol, conform articolului 54 al regulamentului 2016-794. E vorba de domnul Jürgen Epna. Dragi colegi, mai ales eh, cei eh, noi aleși, mandatul eh, Actualul director executiv, domnul Martinu, se apropie de sfârșit. Um, acesta va dura până pe, 23, până pe 31 octombrie 2019. Europol a publicat um, pe 23 ianuarie 2019 um, eliberarea postului. Comitetul director al Europol a, a prezentat o listă cu cinci experți calificați, iar Consiliul i-a comunicat Parlamentului printr-o scrisoare pe 19 iulie că domnul Lemner fusese candidatul selecționat. Pe 19 iulie, coordonatorii au decis să-l invite pe domnul Ebner în conformitate cu articolele 54, aliniatul 2 și 55, aliniatul 2 al regulamentului Europol. Aceste articole îi permit Comisiei de Resort a Parlamentului să audieze candidatul și să emită un aviz fără caracter obligatoriu. Așa că, domnule Evner, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă propun să începeți de îndată cu prezentarea dumneavoastră. Aveți uh, la dispoziție până la 15 minute, după care vom da curs unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Bun venit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, înainte de toate Aș dori să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru ocazia oferită de a mă prezenta în calitate de candidat pentru postul de director executiv adjunct al Europol. Bineînțeles, vreau să-mi prezint o parte din calificări care cred că pot fi de folos dezvoltării ulterioare a Europol. doresc să aflu și din partea dumneavoastră să văd care sunt aspectele care vă interesează, ce întrebări veți adresa, mai ales referitor la posibilele funcții viitoare ale Europol. Iar având în vedere că nu avem decât un timp limitat la dispoziție, nu pot decât să consider întâlnirea noastră de astăzi ca un punct de plecare al unei discuții continuate pe viitor. V-ați întâlnit deja cu alți reprezentanți ai Europol. Eu voi fi pe viitor reprezentantul Europol aici la Bruxelles, voi fi partenerul dumneavoastră de contact, iată de ce. Ocazia de astăzi este una oportună pentru a mă prezenta. Trec acum la calificările acumulate de lungul uh, parcursului meu profesional. Aș vrea să scot în evidență câteva aspecte am să mă concentrez asupra celor care au relevanță pentru post. La nivel personal, de asemenea, am să expun ce mă motivează să-mi prezint candidatura la acest post și cum aș putea să contribui uh, la activitatea Europol. Fiind spuse toate acestea, am început în, 30, uh, uh, în urmă cu 34 de ani în Poliția Federală Germană. Mă interesa activitatea poliției și mai mult însă mă interesa cooperarea internațională. Biroul uh, penal din Germania al poliției este cel care se ocupă de cooperarea internațională. Iată unul din principalele motive pentru care am început să lucrez la ei. Ulterior am devenit uh, un... Um, um, m-am ocupat de paza pers- de și protecția persoanelor. Ați putea să mă întrebați de ce am intrat pe această filieră. A fost un moment foarte interesant pentru mine, pentru că era vorba de reunificarea Germaniei. Am, uh, m-am deplasat în toate punctele de interes, la frontiera cu Ungaria, dar și la frontiera internă din Germania, la Bonn, în uh, fosta Germanie de vest a fost întotdeauna un punct de legătură cu Germania de Est, dar nu numai, și cu țările din Europa de Est. Pentru mine, așadar, Europa întotdeauna se termina la frontiera germană. Aveam rude și în alte țări din Europa. Pentru mine aș spune că a fost o clipă istorică unde o clipă care mi-a permis să particip direct uh, la istorie, nu doar la istoria Germaniei, ci și la prăbușirea cortinei de fier, moment care mi-a arătat uh, toate posibilitățile pe care le oferă conceptul de Europa în momentul în care eram uh, agent de pază și protecție, am avut timp să studiez științe economice la Bonn, Întotdeauna m-a interesat anchetarea infracțiunilor financiare. Cele din urmă nu am reușit, nu am ajuns să lucrez în acest domeniu din alte motive. Am să revin ulterior la acestea. De multe ori metodele uh, folosite în planificare, în uh, gestionarea unei afaceri a fost foarte utile în uh, ce privește poliția pentru că uh, Forțele de poliție sunt adesea limitate de resursele umane de care dispun. Iată de ce acest, această pregătire teoretică mi-a fost de mare folos ulterior. După aceea am intrat uh, în um, serviciul um, de activitate 24 de ore al ramurii care se ocupa de combaterea terorismului la biroul Federal de uh, Poliție Penală. Atunci, în acel moment, soția mea studia dreptul și dorea să devină judecător, așadar, în urmă cu 25 de ani am profitat de moment să lucrez cu jumătate de normă. 50%, de, 50 lucram la poliție și 50% din timp lucram acasă, um, ocupându-mă de copil. E important de știut că pe lângă activitatea profesională pe care trebuie să o gestionezi, trebuie să ții cont și de viața de familie și e important să încercăm să oferim un echilibru de gen și acesta poate fi atins uh, oferim mai multe posibilități la locul de muncă am avut așadar uh, posibilitatea de a îmbina atât viața profesională cât și cea privată, lucru care cred eu e foarte important. Ulterior am ocupat uh, un post superior în cadrul poliției, mi, s-a cerut, uh, mi s-au cerut studii superioare, ulterioare, mi-am terminat în acest fel cel de-al doilea master, după care m-am prezentat pentru prima dată pentru Europol. Putem uh, să merg atunci ca expert detașat, uh, am lucrat uh, pentru unitatea de comunicații și pentru directorul Europol. Mi s-a oferit posibilitatea de atunci de a mă prezenta de a prezenta candidatura la postul de șef de cabinet. Am făcut acest lucru cu succes, am lucrat 3-4 ani în continuare pe acel post Întotdeauna spuneam că la momentul respectiv Europol era un fel de întreprindere startup, totul um, nou-nouț, totul sclipitor, totul trebuia um, făcut de la zero, nu era încadrat într-un cadru normativ al Uniunii. Eu mm, mă ocupam de dezvoltarea unui sistem de planificare strategică pentru a putea răspunde mai bine fața statelor membre când vine vorba de resursele investite în Europol. Mi s-a cerut să elaborez acest concept. Bineînțeles, nu am fost singur, am uh, căutat bune practici. Marea Britanie mm, era foarte avansată la acest capitol, așa că am adoptat multe din practicile folosite în Marea Britanie și le-am aplicat Europol. Lucruri care se regăsesc în ziua de astăzi. Dacă analizați eh, rapoartele de activitate sau programele multianuale de activitate ale Europol, majoritatea se bazează pe acele concepte elaborate atunci. În plus, la Europol m-am ocupat și de relațiile externe. Era vorba atunci, în principal, de relațiile cu statele membre, cu Consiliul, cu Comisia și, într-o foarte mică măsură, Parlamentul European, pentru că acesta nu prea dispunea de funcții ce să țină de Europol. Am uh, fost criticați adesea în presă că nu ne-am supune unui control parlamentar. Da, într-adevăr, trebuie recunoscut acest lucru, control parlamentar exercitat asupra Europol era mult mai limitat decât astăzi. Am devenit apoi director adjunct al Europol, m-am ocupat de resursele umane și finanțe am fost uh, implicat îndeaproape așadar în gestionarea resurselor financiare ale Europol, după care, din motive personale, dar și profesionale, am decis să pun capăt primului meu contract cu Europol un pic mai repede decât uh, mă așteptam, pentru că mi s-a oferit uh, un post interesant din partea Poliției Penale Federale, aceștia m-au întrebat dacă nu aș putea profita de experiența acumulată la Europol pentru a-i ajuta cu planificarea lor strategică, așa că am uh, reunit toată experiența acumulată la nivel european și am aplicat-o la nivel național. Acest lucru s-a făcut în 2006, acum ne aflăm în 2019 și um, aceste principii centrale implementate atunci se aplică în continuare după care mi s-a oferit misiunea de a crea o rețea care să colaboreze mai îndeaproape cu mediul de afaceri. Se, e vorba de o rețea globală unde sunt implicate în principal întreprinderi mari, întreprinderi germane. Am discutat adesea despre aspecte de, de securitate și de asemenea m-am ocupat și de aspecte de prognoză, pentru că în calitate de forță de poliție nu ești uh, izolat într-un mediu uh, izolat, ci din potrivă uh, este important să ții cont de toți factorii externi pentru a uh, orienta evoluția organizației. Am intrat apoi în, uh, într-un aspect, într-un departament de management. Mi s-a, m-am ocupat de organizarea unor evenimente precum uh, summitul G7 sau vizita președintelui chinez. Uh, în ultima perioadă m-am ocupat de gestionarea sistemului uh, informațional. Nu e un departament de IT, ci reprezint uh, latura economică. Ce facem? Evaluăm uh, sistemul de informații Schengen, analizăm datele biometrice care vor fi folosite în scopul identificării, suntem punctul național de contact pentru interoperabilitate și pentru tot felul de căutări. Iată ce intră în mandatul nostru. Fiind spusă toate acestea și analizând fișa postului uh, pentru care candidez director adjunct, uh, director executiv adjunct, adjunct pentru guvernanță, unde intră planificarea strategică, relații externe, uh, afaceri juridice, securitatea juridică. Poate după ce ați ascultat introducerea mea, puteți să vă dați seama că multe din aceste competențe țin și de um, fișa postului, având în vedere că am um, o pregătire temeinică, două diplome de master, am o experiență în domeniul forțelor de poliție, dar și 10 ani în ce privește guvernanță, 7 ani în um, activitatea operațională și am lucrat 5 ani și la Europol. Cred că experiența mea e una care poate contribui la dezvoltarea viitoare a Europol. Acum, în ce privește priorități, bineînțeles, gestionarea informațiilor uh, cred că um, joacă un rol crucial. Este important să găsim un echilibru între nevoile poliției și nevoile de protecție a datelor, pe de altă parte, pentru a ne asigura că se introduce din principiu protecția datelor aceasta ar trebui să fie una din prioritățile noastre. Principala mea prioritate, firește, va fi aceea de a-l ajuta pe uh, director. Eu sunt de în plus partener de contact pentru toți actorii externi, începând cu statele membre, până la Consiliu, Comisie, dar și, bineînțeles, uh, dumneavoastră sunteți un partener uh, deosebit de important al Europol Puteți profita acum, puteți profita acum de această șansă și mă bucur că o folosiți să interacționați mai îndeaproape cu Europol. I-am întrebat pe colegii mei de la Europol cum interacționează cu Parlamentul. Mi-au spus că contează pe sprijinul par- Parlamentului și aș vrea să vă spun că încă de astăzi, din prima zi, vă voi sta la dispoziție pentru orice întrebare ați putea avea și din uh, perspectiva un ofițer de poliție pot uh, să-mi aduc contribuția la orice discuție de natură politică care ar trebui purtată. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Începem runda de întrebări, începând cu coordonatorii noștri. Vă rog să vă încadrați în 3 minute. După care domnul Ebner va răspunde la aceste întrebări. S-a înscris la cuvânt pentru PP, domnul Dipco. Vă rog, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Ebner, für um, Ihre Präsentation. Doamna Dupont, vă mulțumesc, domnule Ebner, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că uh, ați prezentat foarte clar ce experiență aveți, ce aduceți. Deja ne-ați făcut o ofertă clară în, la sfârșit, o salut. Uh, și anume că mizați pe o bună relație cu Parlamentul, vreți să continuați această relație care există deja între Europol și Parlament. Cum anume doriți să o articulați? Ne puteți da mai multe exemple concrete? Și legat de acesta, cum vreți să asigurați o raportare transparentă în fața Parlamentului European, dar mai ales în ceea ce privește grupul de analiză? Asta m-ar interesa în mod deosebit. Mulțumesc! Îmi cer scuze, mm, sunt uh, la început. Uh, doamnă Sipel, știți, aveți cuvântul în calitate de coordonatoare a SID. Uh, mulțumesc. Mulțumesc domnului Ebner pentru prezentare și mă bucur că spuneți că vă place să faceți schimburi de opinii și să veniți în fața Parlamentului European. Cred că nu numai spuneți, am impresia că chiar așa și este și sperăm să vă mai vedem. Ne-ați trimis uh, un document cu calificările dumneavoastră în care mi-a plăcut foarte mult felul în care v-ați descris uh, calificările profesionale, dar și modul în care ați descris contribuția dumneavoastră la mediul politic, la experiența aceasta din timpul reunificării Germaniei pe care ați avut-o. Îmi aduc aminte de toate discuțiile pe care le-am purtat inclusiv în legătură cu asigurarea drepturilor fundamentale și cooperarea cu poliția, cooperarea polițienească, de fapt. Numai că, din păcate, evoluția situației din anumite state membre, cum ar fi Ungaria sau Polonia, care la început au fost binevenite, călduros binevenite în Uniunea Europeană și au și făcut pe atunci o treabă extraordinară, dar care în timp au început să aibă o cooperare din ce în ce mai dificilă cu Uniunea Europeană, în special în domeniul polițienesc. Așadar, uh, ne, și, nu numai, și în domeniul cooperării judiciare, așa că ne bucură că aveți experiență în aceste domenii. Apoi, o provocare majoră pentru viitor o reprezintă și problema prelucrării datelor E o problemă de viitor pentru că numărul datelor care se colectează va crește. Deja crește. Fantastic. Întrebarea mea așadar este următoarea. Dacă pe de-o parte avem nevoie de informații, dar și în prezent se colectează informații, poate chiar prea multe, nu riscăm să ne pierdem în atâtea informații? Credeți că digitalizarea ar fi utilă la un moment dat pentru a face departajarea între informațiile utile pentru dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră de polițiști, de acele informații care sunt inutile și care poluează, de fapt. Deci, cum se pot gestiona toate aceste informații? Digitalizarea ar putea ajuta la protejarea persoanelor care trebuie să se bucure de drepturi fundamentale într-o democrație? Del grupul Renew... Sub... Mulțumesc, doamnă Zipel. În numele Renew bănuiesc că va interveni domnul Tudorache. Vă rog. Thank you, Chair. Uh, congratulations, Mr. Ebner, for... Mulțumesc, doamnă președinte, și, mulțum- și felicitări domnului Ebner pentru că a ajuns până aici în procesul de numire. În ceea ce privește ultima dumneavoastră uh, funcție, ne-ați vorbit deja de câteva dintre cele mai importante momente ale experienței dumneavoastră. Din CV-ul dumneavoastră văd că ați lucrat mult la aspectele legate de biometrie și altele în legătură cu acestea. Deci, întrebarea mea este următoarea. Care e punctul dumneavoastră personal de vedere ca posibil viitor uh, director executiv adjunct al Europol cu privire la cadrul de interoperabilitate pe care îl avem acum la nivelul Uniunii Europene și care sunt beneficiile precise pentru Europol de pe urma acestui cadru privind interoperabilitatea. Apoi, următoarea întrebare se adresează, se referă la relația dumneavoastră cu autoritățile poliționești din statele membre. Există instrumente inovatoare care s-au tot conceput în ultimii ani. Credeți dumneavoastră că aceste instrumente avansate sunt suficient de bine cunoscute în statele membre, sunt ele aplicate în suficient de mare măsură, Există cu adevărat uh, situația în care polițiștii chiar aplică aceste instrumente concepute um, să fie atât de performante de către Europol? Mulțumesc foarte mult, domnul Tudorache. Și acum, în calitate de coordonator, domn, domnul Kofol. Senior Kofol. În numele grupului ID. Og jeg dansk, Allerførst øh, tak til Habner for at møde op i dag. Det har været øh, en interessant... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la ședința de astăzi. Ne-ați uh, făcut o prezentare foarte interesantă. Am și parcurs uh, CV-ul dumneavoastră și este evident că sunteți un candidat cu o experiență bogată. Totuși, am o întrebare. Din uh, CV-ul dumneavoastră și din cele pe care ni le-ați spus, înțeleg că ați lucrat la SIS, Eurodac și PNR pe marginea acestor uh, regulamente. E un lucru foarte important pentru că sunt uh, domenii care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. S-ar putea însă să apară o problemă oarecum dificilă pentru că, chiar de pe urma dezvoltării tehnologice, pentru că, pe de o parte, dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră polițienească, puteți acum să folosiți foarte multe date din ce în ce mai mult se va folosi Quest și veți putea din ce în ce mai mult să faceți uh, schimb de date cu polițiștii de pe teren. Ei, asta este problema. Aveți deci foarte multe date pe care le puteți pune la dispoziția unui număr foarte mare de polițiști din întreaga Uniune Europeană. Care este punctul dumneavoastră pe de-o parte? Deci, pe de-o parte, datele oferă multe oportunități, însă pe de altă parte, se cuvine să țineți seama și de faptul că uneori e vorba de date sensibile care trebuie protejate, precum și pe titularii lor. Deci, cum ieșiți din această dilemă? Cum vedeți uh, ieșirea Europol din această dilemă în următorii ani? Și o ultimă observație. Eu sunt danez. Danezii au o legătură specială cu Europol, o cooperare specială. Poliția daneză are o cooperare foarte bună și funcțională cu Europol. Cum vede Europol de partea sa cooperarea cu poliția daneză? Muchísimas gracias, señor Cofor. En nombre del ICR va a hablar... Mulțumesc, ECR, domnul Bricom. Señor Bricón. Señor Bricón. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Edner pentru prezentare. Presentation of your experience. Um, I have an, a question. Am o întrebare cu privire la intențiile dumneavoastră de viitor. Ce vă propuneți să realizați în calitate de director general adjunct al Europol? Care-i ținta dumneavoastră? Eh, ¿No tiene usted más preguntas? No mai sunt întrebări? Eh, no tiene más preguntas. De acuerdo, muchísimas gracias por tanto. Nu mai aveți alte întrebări, nu? Bine, regulă. Da, doar două întrebări. Excelent, vă mulțumesc pentru concizie. Pentru GUE vă lua cuvântul doamna Dali. Este la palabra. Vă rog, aveți cuvântul. Sharon, you're very welcome. Thanks for coming in. The fact that you... Mulțumesc și mulțumesc că ați venit în fața noastră și că ați uh, solicitat să, mă rog, ați candidat pentru această funcție, pentru care, în mod evident, sunteți foarte bine calificat. În proiectul de document se vorbește despre priorități strategice, despre transformarea Europol dintr-o organizație bazată pe sisteme într-o organizație, un furnizor de servicii care trece de la prelucrarea de informații la producerea de informații. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru în termenii omului de rând? Înseamnă sintetizarea informațiilor sau înseamnă că intră și în alte domenii pentru a colecta și de acolo informații? Înseamnă operațiuni pe teren cu, picio- cu, cu ghetere noroi sau înseamnă pur și simplu o prelucrare a informațiilor obținute? M-ar interesa foarte mult ce își propune Europol în acest sens. Vreți să fiți în linia întâi a poliției din punctul de vedere al inovării și cercetării? vorbiți de posibile parteneriate, poate, în acest proces. Mă întreb așadar, cum vedeți dumneavoastră un astfel de model de afaceri inovator? Implică el și cooperarea cu sectorul privat? Care este nivelul de administrație uh, implicat în această activitate administrativă, dar și în colaborarea cu sectorul uh, privat? Apoi, în ceea ce privește uh, personalul Europol care lucrează în afara Uniunii Europene. Mă gândesc, de exemplu, la colectarea de informații de tip intelligence. Cum vedeți acest lucru? Ați colabora cu forțele polițienești dintr-o altă țară sau cum priviți acest tip de desfășurare a um, ofițerilor Europol în afara Uniunii Europene. Cum vedeți dumneavoastră acest proces pentru viitor? Mulțumesc! Muchísimas gracias, señora Dali. Mulțumesc, doamna Dali. Ni se mai cere cuvântul din partea domnului Ros, din partea ECR. Nu știu dacă mai este cineva care dorește să intervină. Deci îi mai dăm o dată cuvântul domnului Ros. Uh, I just have The, the ECR, uh... Da, eu am vorbit în numele ECR puțin mai devreme, deci am adresat întrebarea. Bine, Señor Zarzalegos, tiene usted la Vă rog, domnule Zarzalegos. Mulțumesc. Domnule Ebner, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Eu Vreau să vă atrag atenția asupra următoarei probleme. E clar că una din principalele provocări ale activității polițienești într-un viitor apropiat uh, o reprezintă adaptarea la un nou context digital revoluționat prin uh, noile rețele 5G, folosirea inteligenței artificiale. Aș vrea să știu, în primul rând, ce părere aveți despre nivelul de pregătire al forțelor de poliție din Europa la acest capitol? Și, în al doilea rând, ce rol poate juca Europol în a îmbunătăți adaptarea activității polițienești la acest nou context digital. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sarsalejos. Are acum cuvântul domnul Cicas de la PP. Ja, vielen Dank, Herr Ebner, für Ihre Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ebner, spune domnul Zecaț. Unde credeți că se află următoarele cele mai mari provocări pentru următorii ani? Care e părerea dumneavoastră personală? În continuare, credeți că în regulamentul Europol există anumite aspecte care ar trebui revizuite pentru a spori eficiența activității Europol? Și încheiem cu doamna Frico. Vă rog, aveți cuvântul. După care îi vom da cuvântul domnului Ebner. Doamna Bricmont. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Ebner. Felicitări pentru candidatură. Am două întrebări să vă adresez. Mai întâi, în legătură cu acordurile de cooperare încheiate cu țările terțe. Se știe că aceste acorduri se încheie cu regimuri autoritare uneori și am vrea să știm care sunt garanțiile pe care le-ați putea da pentru ca valorile europene, valorile fundamentale ale Uniunii Europene, în special drepturile omului, să fie respectate. S-ar putea realiza studii de impact obligatorii în contextul încheierii unor astfel de acorduri, e, aș vrea să știu care e punctul dumneavoastră de vedere. Și apoi, în legătură cu copiii, e a doua mea întrebare. Știm că Europol a jucat un rol foarte important în instituirea unei cooperări la nivel european pentru a combate exploatarea sexuală a copiilor. Pe lângă lucrul la identificarea victimelor, prin intermediul unui task force care a fost creat în acest sens, care este viitorul uh, Europol, care sunt uh, intențiile de viitor ale Europol în acest domeniu și care sunt ambițiile dumneavoastră personale pentru a combate uh, traficul de persoane și uh, abuzurile împotriva minorilor online. Mulțumesc, doamnă Brigmou, și acum, domnul Ebner, aveți ocazia să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate într-un termen de 10 minute. 10 minute înseamnă foarte puțin pentru a răspunde la toate întrebările pe care, pe care mi le-ați adresat în profunzime, de aceea o să-mi cer iertare că răspund un pic așa, poate superficial, fără să intru în detalii. În ceea ce privește legătura cu Parlamentul European, sigur că da, vreau să mențin această relație. și vă stau la dispoziție pentru orice fel de răspunsuri, pentru orice fel de alte întrebări suplimentare. Dar în nume personal, dacă nu mai am timp acum. Apoi, mai întâi de toate, în relația Europol cu Parlamentul, cu Parlamentul European, uh, reprezentanții Secretariatului General sunt invitați la uh, bordul, uh, să participe la reuniunile bordului Europol. Vi se transmit documente. Când e vorba de funcționarea Europol și de performanțele noastre, există un raport de performanță, dar nu numai, sunt și alte documente la care puteți avea acces. Din decembrie anul trecut există un aranjament de lucru între Parlamentul European și Europol un aranjament în vigoare în baza căruia puteți primi informații din partea Europol. Asta este deja o bază pe care putem să discutăm. Doamna Zipel m-a întrebat despre ce se întâmplă cu Ungaria și Polonia, despre evoluțiile din această țară. Eu pot să vă vorbesc doar din, nume, în, din perspectiva polițistului contribuie cu date în același regim în care contribuie și celelalte state membre. Există și criterii de calitate și de siguranță pe care trebuie să le respecte și acum uh, pentru a verifica fiecare dintre aceste date avem uh, IDS, avem Autoritatea Națională, Autoritatea Supraveghere a uh, datelor, deci există anumite garanții pentru a ne asigura că informațiile se transmit în mod corect. Și despre informații aș putea vorbi ore în șir. Și a, aș combina mai multe întrebări care mi s-au adresat. S-a vorbit despre provocările cu care se confruntă Europol. Tocmai acesta e una dintre, aceasta e una dintre ele de a găsi rolul corect în gestionarea informațiilor, echilibrul corect. Din experiența mea, la început erau prea puține informațiile care ajungeau la Europol și este foarte important ca la Europol să parvină informațiile corecte și de bună calitate. Nu să fim inundați cu informații excesiv de multe. Dar folosind uh, tehnicile moderne, inteligența artificială, pentru a filtra toate informațiile acestea, astfel încât cele mai puțin importante să fie lăsate deoparte, cred că vom putea răspunde și pe viitor provocărilor. Cât privește inteligența artificială, ea poate fi privită și ca un risc, dar și ca o șansă. Inteligența artificială poate să uh, participe la protecția datelor, făcând în așa fel încât polițistul să nu fie inundat cu informații inutile, ci acestea să fie filtrate în amonte. Și astfel poate inteligența artificială să se constituie într-un instrument util de protecție a datelor. Apoi despre cadrul de interoperabilitate, biometri, sector, domeniul biometriei, ce se poate face la nivel european, în agenda privind interoperabilitatea se construiește în jurul unei arhitecturi corecte care include deja și Europol. Nu-i puțin lucru. Ca să intrăm acum în detalii, aș spune că Europol lucrează deja la asta pentru că are posibilitatea în cadrul SIS să joace un rol important în ceea ce privește informațiile privind securitatea care se leagă de protejarea frontierelor, și Europol și poate acest lucru e cel mai important, este un element în care polițiștii din întreaga Uniune Europeană, o instituție unde instituții, polițiștii din întreaga Uniune Europeană vor putea avea acces la baze de date. Nu o să mai fie uh, necesar uh, o, o parolă de acces pentru fiecare bază de date separată, ci toate vor fi um, compilate și și uh, accesul polițiștilor la aceste informații va fi mai, mult mai ușor. Relația cu statele membre, de asemenea, a fost o întrebare în legătură cu acest lucru. Dacă polițiștii de pe teren cunosc instrumentele, da, cred că cerințele din partea polițiștilor din statele membre sunt așa de multe că aproape că nu le facem față. Tocmai despre asta discutam și azi dimineață, despre bugetul care ne-ar fi necesar. Cât privește rolul pe viitor, el vizează platformele de decriptare pentru combaterea infracționalității cibernetice. Aceste platforme ne-ar fi utile și pe viitor pentru a efectua investigații în criminalitatea cibernetică și cred că ar fi utilă o astfel de platformă chiar la Europol însă se mai, treb- mai trebuie lucrat și la asistența în ce privește comunicarea publică, în promovarea Europol. Dacă ne uităm la cifrele care au, apărat în, au apărut în ultimii ani uh, din raport, putem vedea că ele au fost foarte bune. S-au făcut anul trecut peste un milion de căutări în sistemul de operare Europol, peste un milion de mesaje s-au transmis prin canalele Siena, ceea ce demonstrează clar că noi suntem mult mai folosiți acum și mult mai utile acum decât am fost pe viitor. Sigur însă că e loc și de mai bine. Reprezentantul Danemarcei mă întreba dacă există vreo dilemă tehnologică între, pe de-o parte, oportunitățile pe care le reprezintă utilizarea sistemelor de informații și, pe de altă parte, respectarea garanțiilor pentru viața privată, Aș spune că în urma noului noi legi privind informațiile există posibilitatea în prezent, o posibilitate mult mai amplă și asta se include și în regulamentele europene, de a include în structura uh, IT dezvoltată privacy by design, protecție tot by design, deci din concepția infrastructurii se poate garanta uh, viața privată, respectarea vieții private. Și în ce privește drepturile personale de acces uh, la datele cu caracter personal, uh, există o mult mai bună posibilitate din punct de vedere tehnologic în prezent de a urmări și de a avea acces la aceste date. Apoi, m-ați întrebat despre sarcinile, așa cum le văd eu, ale vicedirectorului, directorului general adjunct al Europol. Mai întâi de toate, e simplu, e foarte simplu ce aș avea de făcut. Să-l sprijin pe directorul general, el e șeful, trebuie să am grijă să-și poată face treaba. Însă cât privește țintele, m-aș concentra, așa cum spuneam în prezentare, pe dezvoltarea în continuare a gestionării informațiilor la Europol, pentru că nu e o chestiune care ține doar de IT, ci și de desfășurarea activității de zi cu zi. Mie îmi place asta cu gestionarea activității. Deocamdată avem doar un personal limitat și trebuie prioritizat uh, tot ce facem și să vedem cum se dezvoltă performanța instituției noastre pe viitor. Și încă un lucru important. The coordinator of Europol to take care that uh, the staff, the assets, but also the information at Europol is uh, în orice caz, trebuie ca informațiile, inclusiv la Europol, să fie foarte bine uh, gestionate. Sot. Prioritățile strategice, inovare și cercetare. Mi s-a pus această întrebare dacă s-ar putea să fie nevoie să cooperăm cu entități private. Sigur, sigur că există această nevoie de cooperare, de exemplu, în domeniul cibercriminalității. Nu pot să imaginez că asta se poate face fără să... se poate lupta cu cibercriminalitatea fără a coopera cu providerii de servicii online și așa mai departe, dar e o distinție foarte clară între ce permite mandatul Europol, deci sunt niște limite și sigur nu ne gândim că am putea să facem schimb de date private cu uh, uh, operatori privați, dar utilizarea tehnicilor folosite de operatorii privați dezvoltate de aceștia, uh, cred că asta ar fi o idee bună. Nu cred că poliția poate să dezvolte tot, totul singură. Deci să ai aceste produse gata făcute ar fi util, dar sigur uh, respectând uh, criteriile importante pentru poliție și relevante pentru poliție. Începește culegerea de informații din țări terțe și chestia, chestiunea care a fost ridicată și anume cooperarea cu, terți, cu țări terțe. Uh, Europol uh, singură nu poate negocia Acordul de cooperare cu țări terțe. Această țară este dată acum Uniunii în cooperare cu Consiliul și ce poate face Europol totuși este să încheie niște acorduri de lucru uh, cu țări terțe complet restrânse la schimbul de informații strategice și de date non-personale. Deci nu există niciun risc ca țări terțe care nu respectă standardele de protecție a datelor UE să aibă acces la datele Europol. Pentru că uh, toate acordurile pe care le-am, le negociem cu țări terțe uh, iau în considerare a, gradul de adecvare al regimului de protecție a datelor, dacă el e comparabil cu cel din Uniune sau nu. Și dacă el nu este, atunci zice că e aproape imposibil să se încheie un acord de cooperare. Evoluțiile digitale, s-a menționat 5G, inteligența artificială, foarte... Uh, și 5G-ul va fi o, o provocare pentru poliție, trebuie să avem grijă uh, că, sigur, respectând drepturile civile și nevoia de respectarea vieții private, dar pe de altă parte să ne asigurăm că totuși în viitor poliția poate să-și facă treaba. În dezvoltarea actuală a 5G, poliția nu va mai putea să facă interceptări, deci va trebui să găsim soluții care să respecte și drepturile civile, da, dar să dăm în același timp și uh, posibilitatea poliției de a face față provocărilor viitorului. O altă provocare este digitalizarea. M-ați întrebat care este uh, conținutul acestei provocări și uh, dacă va trebui schimbat ceva în regulamentul Europol. Nu sunt uh, avocat. Sigur că am studiat regulamentul, că m-am pregătit pentru această uh, candidatură și a zice că ar mai putea exista, ar putea exista probleme și nevoie de, de schimbare. De exemplu, una dintre probleme se referă la cooperarea cu entități private, care acum se face prin unitățile naționale Europol. Asta e, foarte compli- o modalitate foarte complicată de a face lucrurile. Poate că aici lucrurile ar putea fi revizuite, dar aș zice că asta e o chestiune care ține de legi- legiuitor și uh, atunci când se va revizui regulamentul Europol, sigur, Europol uh, va oferi uh, sfaturi din propria sa uh, experiență și după aceea, evident, legiuitorul va fi cel care va decide ce este necesar. Am uitat uh, să răspund la întrebarea ce se poate face în cazul uh, exploatării sexuale a copiilor și traficului de ființe umane. Aveți dreptate să menționați uh, aceste lucruri. Ele sunt partea unei priorități Europol, nu numai traficul de ființe umane, ci și tot ce are legătură cu crima organizată și cu migrația ilegală și nu e o abordare împotriva migranților ca atare, ci împotriva rețelelor eh, criminale care folosesc uh, uh, nefericirea acestor oameni și nevoia lor de a, de a călători, de a scăpa din țări dificile. Și urmând ciclul politicilor europene, acesta este una dintre cele trei priorități ale Europol și, într-adevăr, Eh, putem contribui la acest cadru prin analize strategice. De exemplu, cea mai importantă chestiune care trebuie abordată eh, e legată, evident, de analiză operațională, dar trebuie să oferim și susținere activă investigațiilor în cadrul echipelor mixte de investigație sau chiar să dăm eh, susținere operațională sau financiară investigațiilor făcute de autoritățile naționale. Cred că asta este ce pot răspunde pe scurt la toate aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult uh, pentru răspunsurile foarte precise și detaliate și mulțumesc și colegilor. Acum propun uh, să vă propun următorii pași pentru această audiere și sigur, dată fiind urgența avizului care trebuie trimis Consiliului pentru ca să se poată selecta candidatul și să fie numit în octombrie. Avizul nostru trebuie trimis președintelui Sassoli, președintelui Parlamentului și propunerea președintelui Comisiei Libe ar fi să trimitem spre aprobare coordonatorilor ca ei să-și exprime acordul astăzi. Deci ei ar trebui să o primească astăzi și apoi momentul final ar fi 6 septembrie la ora 3, deci ăsta ar fi termenul limită. Deci vom informa președintele Comisiei Libe că asta vom face. Dacă nu sunt obiecții, asta vom face. Asta va fi următorul pas pe care îl vom lua în legătură cu audierea pe care tocmai a avut-o și la Comisia Libe. Dacă nu aveți obiecții, uh, acum sunteți liber până la ora 4, când vom uh, continua cu următorul punct. Sí, queridos colegas, vamos a continuar. Dragi colegi, haideți să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog să ocupați loc. E vorba de punctul 18 de pe ordinea de zi. Vom asista acum la prezentarea sarcinilor și activităților Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA, prezentare pe care nu va face directorul acestei agenții, domnul uh, Michael O'Flaherty. mai ales aceia dintre dumneavoastră care au experiență deja în comisia noastră, știu că Agenția pentru Drepturile Fundamentale are mandatul de a oferi Parlamentului European asistență și consiliere în ceea ce privește drepturile fundamentale, fie prin, din proprie inițiativă sau la solicitarea propria Parlamentului. De-a lungul anilor, Comisia Libe a cooperat în mod constant cu această agenție care a oferit expertiză în ce privește drepturile fundamentale în mai multe domenii, răspunzând de asemenea la multe din întrebările adresate de comisia noastră legate de inițiative, de propuneri legislative. Profit de această ocazie de a mulțumi lui Michael Flaherty, întotdeauna deosebit de amabil pentru prezența dumnealui astăzi aici. Îi mulțumesc pentru buna cooperare care ne-a legat până acum. E întotdeauna o plăcere să vă aflăm alături de, să vă avem alături de noi. Aveți cuvântul, maxim 15 minute. Încă o dată mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit uh, călduroase. Uh, stimați membri ai Comisiei, este o onoare și o plăcere să apar în fața noastră în calitate uh, de conducătorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Pentru noi, relația noastră cu dumneavoastră este extrem de importantă. Este cea mai importantă pe care avem în cadrul acestui Parlament, relația cu Comisia Libia. Și vreau să mulțumesc Comisiei pentru rolul său istoric în promovarea drepturilor fundamentale. De asemenea, vreau să-mi exprim aprecierea, pentru că a, a, foarte rar avem ocazia să exprim aprecierea pentru secretariatul noastră, care de asemenea a fost un bun prieten al agenției Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Dați-vă să spun câteva lucruri de bază în introducere. Rolul nostru principal este să susținem instituțiile europene în uh, respectarea drepturilor fundamentale. Și uh, când spun instituții, mă refer la Parlament, Comisie, Consiliu și statele membre. Deci rolul nostru nu este un rol executiv de politici, de decizie, ci e unul de consiliere și susținere. Este esențial vorbind un rol tehnic. Are legătură cu drepturile fundamentale. Folosim acest uh, termen în mod deliberat pentru că evident ne referim doar la drepturile omului așa cum sunt ele prevăzute în legislația europeană și sunt relevante pentru competențele europene. Deci nu suntem o entitate pentru, dedicată drepturilor generale ale omului, ci avem o configurație uh, tipică a Uniunii Europene. Uh, problemele pe care lucrăm uh, ne sunt date în mod predominant printr-un set de teme livrate periodic numit cadrul multianual, care e negociat pe o perioadă între cei trei colegislatori și stabilește zone largi tematice cărora trebuie să dezvoltăm multă, din atenția noastră, multă, nu toată, pentru că putem să trecem dincolo de cadrul multianual, mai ales când primim o cerere de la oricare dintre instituții. Și instituția dumneavoastră a Parlamentului a fost uh, uh principala instituție care ne-a cerut să lucrăm în uh, zone legate de mandatul nostru, dar în afa- și în afara cadrului multianual. Avem uh, instrumente foarte uh, bune și puternice și pe toate le-am folosit în susținerea activității noastre. Dați-mi să le menționez și să dau câteva exemple specifice în contextul programului nostru de lucru. în primul rând, uh, uh studii. Agenția face cele mai ambițioase și unice la nivel global studii în domeniul drepturilor uh, omului, uh, din punct de vedere al uh, deținătorilor drepturilor. Cerem, întrebăm cetățenii în legătură cu toate experiențele lor pentru a să vă permită noastră uh, legiuitorilor să răspundeți și să reacționați la problemele lor. O să vă dau câteva exemple imediat. În al doilea rând, alături de adunarea uh, de date pentru studii cantitative, facem și studii calitative clasice aplicate în legătură cu ce funcționează și ce nu funcționează în contextul problemelor uh, pe care le avem în toate statele membre. Am menționat uh, că lucrăm uh, în toate statele membre și o calitate a muncii noastre la care v-ați așteptat, dar care e foarte importantă, este în măs- aceea că în măsura în care este relevant generăm date comparabile din toate statele membre deci nu ne concentrăm pe o țară sau alta, ci încercăm să arătăm cum o anumită problemă este abordată în mod comparativ în cât mai multe state membre și pe cât este posibil, cât mai relevant. De asemenea, facem raportări pe chestiuni specifice în mod periodic. Mai iertați, fac o prezentare foarte teoretică, o să trec imediat la partea operațională, dar mai menționez două domenii de activitate ne de a face asta. A doua zonă pe care o menționez, al doilea domeniu, pentru agenție, poate a surprinde unii oameni și anume faptul că suntem activi pe teren. Nu suntem doar teoreticieni într-un sediu, ci suntem pe teren, lucrăm la diverse probleme și încercăm să ne aducem contribuția ori la crearea de construirea de capacitate instituțională sau ajutăm oamenii care lucrează pe teren și, în fine, o altă chestiune, un alt domeniu de activitate este că în viața de 12 ani a agenției am reușit să înțelegem că avem capacitatea de a aduce la oaltă oamenii, de a-i angaja uh, și de a face diferențe. Acum, dați-mi voie să iau toate aceste chestiuni extrem de abstracte și să le uh, leg de uh, chestiunile reale care vă interesează. În primul rând, migrația. Migrația a fost și va continua să fie o problemă de top pentru noi la agenția noastră. Noi ne ocupăm uh, de această chestiune uh, și ne-am uh, ocupat de această chestiune în această vară cu am atras un semnal de alarmă legătură cu câți oameni mor în Meterana, ne-am am urmărit ce se întâmplă în tribunale, ce se întâmplă cu tot acest proces și odată ce oamenii ajung pe țărmurile eh, europene, suntem foarte implicați, mai ales în așa numitele hotspot-uri. Eh, lucrăm eh, în colaborare cu EASO, cu Frontex, cu, alți, cu Frontex, cu alte atitudini, cu alte agenții. Încercăm să adresăm provocarea acolo unde vedem. Ne ocupăm de protecția copiilor mai ales și întărirea capacității de a reacționa față de atacurile și violența sexuală. Și când uh, spunem capacitatea de a reacționa, um, zicem, nu știu, să zicem de la consiliere și de la uh, lumina de care este nevoie să fie instalată în uh, taberele de refugiați, până la modul în care oamenii trebuie tratați cu demnitate și respect. Urmărim migranții până la integrarea lor cu succes sau cu mai puțin uh, uh, succes. Și facem uh, o, încercăm să avem o imagine a acestei experiențe. Și în fine, asta e o zonă în care facem raportare detaliată la fiecare trei luni pe statele cele mai afectate. Și cred că este o sursă importantă de informație în acest domeniu uh, pentru 15-16 state membre. O altă chestiune se referă la securitate, justiție și mediul digital. Asta este o zonă de implicare constantă a agenției noastre, în principal datorită cererilor pe care le primim de la noastră. Pe baza unei astfel de cereri, de exemplu, acum câțiva ani am făcut o serie de examinări detaliate ale drepturilor fundamentale și funcționării serviciilor de informații în, mem- în statele membre ale Uniunii Europene. Și am oferit cercetare calitativă, dar și ne-am uitat și la activitatea practică și v-am oferit informațiile de care avem, aveți nevoie ca să vă faceți treaba. De asemenea, am încercat să facem o corelare între uh, problemele legate de dreptul omului și cu marile baze de date privind problemele de la frontierele Uniunii Europene și comisia noastră a uh, preluat multe din elementele pe care le-am propus uh, și rezultatele s-au întors la dumneavoastră. Apoi începește dezvoltarea bazelor de date. Uh, aici nu trebuie să uităm problema sensibilității, uh, interoperabilității bazelor de date. Deci pot, capabilitatea de a comunica unii cu ceilalți și în mare parte datorită noastră am concentrat o investiție foarte puternică pe acest subiect și am văzut rezultate importante în ce privește sugestiile și analizele noastre. Și în fine, în acest sector spune că Acum suntem uh, foarte angajați și lucrăm uh, din, uh, foarte mult ca să facem o, o imagine a drepturilor și o legătură între drepturile fundamentale și uh, inteligența artificială. Am făcut două rapoarte, unul acum câteva săptămâni chiar, privind așa de dirty data, date murdare. Deci impactul uh, uh, operării inteligenței artificiale asupra vieților noastre atunci când datele care îi se dau inteligenței artificiale sunt greșite, sunt discriminatorii și Asta e doar un exemplu ca să vedeți că noi lucrăm și pe probleme de uh, inteligență artificială. Apoi, în fine, ca să ilustrez activitatea noastră, avem zona egalității și non-discriminării. Asta mă duce, la, mă duce la cercetările noastre, la studiile noastre, de care suntem foarte mândri. Și știm din reacția noastră că poate sunt cel mai util material pe care îl generăm pentru noastră Uh, și în Parlament și pentru alte instituții. Uh, violența împotriva femeilor a fost uh, foarte importantă. Am reușit să o, ajung, o aducem pe agenda multora după studiile noastre de acum șapte ani. Studii pe care nimeni n-a reușit să le repete. Apoi, experiența evreilor în Europa, situația evreilor în Europa. Anul trecut am publicat concluziile noastre privind uh, această chestiune. Ce înseamnă să fie evreu în Europa astăzi? Și asta a lansat o dezbatere globală și vă reamintesc că aceste studii pot uh, uh, lansa aceste dezbatere. Minoritățile în Europa, în special migranții, romii, sigur, dar și migranții. Un alt subiect persistent al studiilor noastre și alte exemple vreau să le menționez pentru că uh, se apropie. La sfârșitul acestui an vom publica uh, al doilea studiu privind ce înseamnă să fii LGBTI în Uniunea Europeană. Avem aproximativ 120 de persoane care au răspuns la studiul online. O, mă scuzați, 120 de mii, 120 de mii de persoane au răspuns la chestionarul nostru online nu, nu pot încă să vă dau concluziile pentru că încă ele se procesează, dar vom face acest lucru, vom avea o oportunitatea să vă prezentăm acest studiu dacă veți considera că e util. Și al doilea studiu și ultimul pe care îl menționez ca exemplu este legat de faptul că la sfârșitul acestui an și la începutul anului viitor vom prezenta rezultatele unui studiu global în premieră, un un studiu față de atitudine asupra drepturilor fundamentale în populația generală. Nu, nu s-a încercat nicăieri. Nu știu care vor fi rezultatele, dar suntem nerăbdători să le împărtășim cu dumneavoastră. Înainte de a încheia comentariile mele, foarte pe scurt, cum uh, avem contact cu dumneavoastră? Uh, de-a lungul anilor am dezvoltat uh, multe, multe modalități de a face acest lucru. Uh, am vorbit numai cu irlandezi toată ziua, deci uh, engleza mea lentă a fost încetul cu încetul eliminată. Primul mod prin care avem legătură cu asta este așa, prin conversații oficiale, întâlniri în cadrul ședințelor libere. Și în măsura în care continuați să ne invitați, ca să vă spunem uh, ce facem, să ne prezentăm studiile, să vă împărtășim rapoartele noastre, Uh, în zone de interes pentru noastră, evident că vom fi gata să o facem și punem mare valoare pe acest context. Dar nu e doar vorba de aceste contacte oficiale, de asemenea suntem disponibili pentru noastră colectiv și individual ca uh, o resursă de informații. Avem mult mai multe date și analize decât uh, putem să prezentăm într-un raport sau într-o concluzie și vrem să împărtășim aceste lucruri. Suntem în serviciul dumneavoastră Așadar, orice membru al acestei comisii, ca și comisia în uh, general, poate conta pe noi să împărtășim uh, concluziile și uh, informațiile. În al treilea timp, suntem oricând gata să vă răspundem cererilor, fie vorba că e legat de cercetare calitativă sau să vă dăm avize privind probleme sensibile legate de drepturile omului. V-am făcut un raport prima dată, începește hotspoturile pe baza unei astfel de cereri sau începește proiecte de legi. Deci dacă ne cereți, evident, putem face acest lucru, putem să vă oferim o analiză legală a acestor proiecte de legi. De asemenea, uh, vă invităm să participați la evenimentele noastre, dacă considerați că merită. Uh, la fiecare trei ani avem o dezbatere extrem de semnificativă, începește situația drepturilor fundamentale în Europa, numită Forumul Drepturilor Fundamentale, are loc la Viena, următ următoarea va avea loc, următorul forum va avea loc în 2021. Libia întotdeauna a trimis delegații puternice și care au jucat un rol proeminent în uh, discuțiile de la Forumul Drepturilor Fundamentale și sperăm foarte mult ca această practică să continue. De asemenea, sperăm că ne veți vizita la Viena. Avem uh, această practică de a uh, avea o misiune oficială, dar vrem, vrem să știți că Uh, suntem, suntem deschiși cu fața noastră, nu doar față de misiunea oficială. Puteți să veniți oricând și suntem gata să vă ajutăm să înțelegeți mai bine și ce facem și să vă susținem uh, prin activitatea noastră. Pentru a încheia, am menționat Viena, pentru că acolo este sediul nostru. Uh, suntem cam 105 oameni, asta este instituția noastră, dar dacă introducem și toate celelalte persoane care lucrează alături de noi în clădire, suntem cam 150, Bugetul nostru complet pe 2019 este de 22,5 milioane euro, dar din acesta doar 6,5 milioane este buget operațional. Deci tot ce v-am descris și mult din ce n-am menționat că facem, facem cu 6,5 milioane de euro, ceea ce sigur că nu este nici pe departe suficient, dată fiind uh, sarcinile cu care ne confruntăm. Sunt nerăbdător să avem un schimb de opinii, doamnă. Flaherty, no. Mulțumesc foarte mult, domnule Flaherty puteți uh, să aveți uh, certitudinea că Comisia Libe va fi bine reprezentată. Trec acum uh, la intervențiile din partea deputaților și înainte de toate are cuvântul doamna Iaroca. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule director, Vă mulțumesc foarte mult pentru minunata dumneavoastră prezentare și vă mulțumesc că veniți adesea la Libe pentru a ne ține la curent. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat. Aș avea două întrebări. Azi dimineață a venit domnul Timmermans uh, povestindu-ne despre noul mecanism uh, pentru statul de drept. În calitate de antropolog l-am întrebat ce părere are despre metodologia unui asemenea mecanism, mai ales având în vedere că atât de multe din instrumentele pe care le avem, cel puțin înscris, pentru a lupta împotriva încălcările, în, pentru a combate încălcările statului de drept există, dar nu sunt folosite Comisia nu anchetează suficient situația din statele membre. În trecut, Comisia adesea a recurs la standarde duble, iată de ce, de multe ori, pe bună dreptate, statele membre se simt jignite. În continuare, aș vrea să știu care este, după părerea dumneavoastră, progresul înregistrat de dosarul privind Roma. Aș vrea să știu uh, ce părere aveți, având în vedere că echipa dumneavoastră de la FRA lucrează deja de 15 ani la acest subiect? M-ați ajutat uh, să redactez strategia pentru comunitatea Roma în 2011, iar în acest an încercăm să finalizăm dosarul. Știți mai bine decât mine elementele care lipsesc, pentru că dumneavoastră mi-ați uh, pus la dispoziție datele. Uh, nu se face monitorizare. Și acum, cu ajutorul colegilor minunați de la departamentul dumneavoastră, știu că acel element care lipsește e reprezentat de cercetarea pe teren, cu grupurile vizate în sine. Așa că vă întreb dacă veți sprijini comisia noastră pentru a primi finanțare, e vorba de un milion de euro pe trei ani, pentru că această echipă pe lângă FRA să ajute echipa dumneavoastră pentru a analiza rezultatele acestor proiecte menite să combată sărăcia. Vă mulțumesc, doamnă Iaroca. V-aș ruga să încercați să vă încadrați în timp, să vorbiți un pic mai puțin, să nu depășiți două minute. Are cuvântul acum doamna Spurec. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră, o prezentare pe care o salutăm în calitate de comisar adjunct pentru drepturile omului din Polonia. Apreciez în mod deosebit activitatea Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Eu sunt raportor libe referitor la aderarea UE la Convenția Consiliului Europei pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Mă interesează în mod deosebit informații referitor la viitorul uh, sondaj la nivelul Uniunii privind violența de gen. Înțeleg uh, există anumite state membre care au pilotat sondajul în 2018-2019 înainte să se facă colectarea la scară amplă, la scară amplă a datelor pentru 2020-2021. Aș vrea să știu care sunt aceste state membre, în baza căror criterii au fost ele selecționate și cum s-a elaborat metodologia pentru acest sondaj. Aș vrea, de asemenea, să vă rog să ne dați mai multe informații referitor la sondajul la nivelul Uniunii privind comunitatea LGBTI lansat în luna mai. Din câte am înțeles, rezultatele finale vor fi disponibile în 2020. Există însă rezultate preliminare. Și încă o dată, știți că întotdeauna sunteți binevenit aici. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Dali. Okay. Um, Señora Dalí, tiene usted la palabra. Um, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Aștept cu mare interes colaborarea cu organizația dumneavoastră. Nu am auzit decât de bine despre ea și cred că sondajele pe care le realizați și anchetele sunt de importanță crucială. Vă întreb vi s-au cerut uh, avize referitor la consecințele în domeniul drepturilor omului uh, ale Brexit. Comisia pentru Egalitatea de Drepturi și-a exprimat îngrijorarea în ce privește procedurile de extradare și controlul judiciar după Brexit, mai ales pentru acele persoane care la ora actuală fac obiectul unui mandat european de arestare. Acesta, ce se va întâmpla cu ele în cazul unei, unui Brexit fără acord, nu vor mai beneficia de protecția pe care o prevede Convenția din 1957 privind extradarea. Din câte am înțeles, nu există un precedent pentru o țară terță în care s-ar transforma Uniunea Europeană în, în cazul acestui mandat european de arestare. Uh, Ați discutat deja despre această situație. Bineînțeles, persoanele respective nu ar mai beneficia de protecția Curții Europene de Justiție, de care se bucură la ora actuală? Sau uh, ar apărea problema unor jurisdicții, cum s-a întâmplat în cazul Irlandei de Nord? Vi s-a cerut deja avizul sau cum am putea proceda pentru a vă implica dacă ar fi nevoie? În calitate de deputat, uh, cum vă putem uh, aborda pentru a beneficia de sprijin? Mulțumesc! Doamna Cunche, vă mulțumesc uh, în calitate de fost ministru pentru democrație din guvernul suedez. Am avut uh, ocazia de a interacționa cu activitatea dumneavoastră și am folosit rapoartele dumneavoastră în ce privește uh, Uh, consolidarea dimensiunii drepturilor fundamentale în politica uh, din Suedia. Ce mă îngrijorează și m-a îngrijorat atunci uh, reprezintă posibilitatea limitată de a ne oferi informații și date. Vorbeați de bugetul dumneavoastră limitat. În calitate de director, dumneavoastră sunteți cel care știe cel mai bine cât de multe nu puteți face din cauza restricțiilor bugetare. Mă întreb dacă ați putea să ne dați exemplu, să ne dați câte un exemplu referitor la ce nu puteți face, dar considerați că ar fi necesar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Barina. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule O'Flaherty, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentare. Cuvintele dumneavoastră vin după schimbul pe care l-am purtat în această dimineață cu domnul Timmermans referitor la statul de drept în Uniunea Europeană. Am înțeles că agenția dumneavoastră se află acolo pentru a proteja drepturile fundamentale în ce privește uh, consolidarea respectării legislației. În urmă cu două săptămâni, ofițerii uh, francezi de poliție au uh, comunicat că 500 de persoane, de cetățeni europeni, se află pe o listă neagră uh, cu alte cuvinte, nu pot participa, nu se pot afla în preajma unor evenimente precum summitul care s-a organizat la Biarritz. Aș vrea să vă întreb dacă agenția dumneavoastră este la curent cu această listă neagră și care ar fi abordarea dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Interfeld, după care va mai lua cuvântul un alt deputat înainte ca domnul Flaherty să vă răspundă. Mulțumesc că am să fiu succintă. Înainte de toate, domnule Flaherty, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Cred că aceasta nu se bucură de aprecierea datorată, aprecierea cuvenită. Mai am o observație. Doamna Livia Iaruca spunea mai devreme că uneori Uniunea, când vine vorba de statul de drept și respectarea acestuia, um, acționează într-un mod care jignește statele. Cred că merită să specificăm că jignește guvernele, pentru că s-ar putea ca unii din aceeași țară să se simtă jigniți și alții din potrivă. Ai dumneavoastră luat sub lupă cazuri de discriminare, discursuri care încită la ură și așa mai departe și avem tendința adesea de a analiza grupuri specifice din societate care se fac vinovate de acest tip de comportament, dar știm că există și partide sau chiar grupuri religioase care se fac vinovate de incitare la ură um, și așa mai departe. E foarte greu pentru un organism al Uniunii să critique guverne. Credeți că beneficiați de libertatea și de spațiu de manevră pentru a face acest lucru? Și doriți să anchetați, să analizați felul în care discursul care încită la ură, din promovat de partidele politice, generează un climat de nesiguranță pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult. Mai există două persoane care s-au înscris la cuvânt și gata, închidem lista. Domnul, doamna Stric, aveți cuvântul. Da, și eu vreau să-i mulțumesc uh, domnului O'Flaherty pentru activitatea dumnealui și să-l felicit pentru activitatea fără. Folosesc adesea informațiile furnizate de agenția dumneavoastră. Am folosit dosarele dumneavoastră în rapoartele pe care le-am elaborat pentru Consiliul Europei Aș vrea să vă întreb tocmai referitor la această relație cu Consiliul Europei. E una complementară? Credeți că ar, e nevoie de ceva în plus pentru a îmbunătăți această comparare, eh, această colaborare? Dacă facem comparație cu Consiliul eh, Europei, Comisia pentru Drepturile Omului, de pildă, se pare că activitatea lor are un mandat mai amplu, se ocupă de intervenții cu părți terțe, oferă consiliere în mod spontan statelor membre, încurajează statele membre să ia anumite măsuri sau, din potrivă, pentru a face legătură cu cele spuse de doamna Cuncă și doamna Intfeld, care e domeniul dumneavoastră de activitate. Considerați că mandatul dumneavoastră e suficient de amplu pentru ca, într-adevăr, să reușiți să schimbați anumite practici și politici? Ultima mea întrebare se referă la uh, domeniul de aplicare în ceea ce privește anumite politici, precum politica migratorie. Ce face FRA aici? Credeți că Uniunea Europeană ar putea să-și îmbunătățească această politică? Credeți că mandatul FRA este suficient pentru a analiza și acest capitol? Mulțumesc. Da, mai sunt încă două <laughs> intervenții, de fapt, după care chiar terminăm. Domnul Van den Driesche. Da, foarte bine pronunțat. Mulțumesc. am să vorbesc în limba mea maternă, așa cum fac de obicei. Foarte interesantă prezentarea dumneavoastră, domnule O'Flaherty, însă, pentru a putea fi cuantificată, politica trebuie să se bazeze pe date. Se pare că s-a înregistrat uh, o creștere a numărului agresiunilor și atacurilor antisemite. Am asistat la un val migratoriu. Există state membre care au date referitor la originea vinovaților uh, de aceste acte. Știu că în Belgia nu se comunică, nu se fac publice aceste date, în alte țări însă, da, Ați putea să ne spuneți care este profilul uh, și uh, originea acestor vinovați? Doamna Canco este cea care încheie lista deputaților care iau cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze Am uh, ajuns cu întârziere și am ratat o parte a prezentării. Vreau să vorbesc de drepturile femei. Eu am folosit adesea rapoartele dumneavoastră în activitatea mea anterioară. Una din fiecare trei persoane a fost victimă a unor atacuri sexuale până la vârsta de 15 ani sunt statistici referitoare la violența împotriva femeilor. Iar aceste date arată amplitudinea problemei. Ați putea să ne dați mai multe informații referitoare la întâlnirea de la Roma, care, unde s-a discutat violența de gen. Cum am putea face mai multe? Vă mulțumesc. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebările deputaților. Thank you very much. Um, I'll certainly do, do my best, Madam Chair. Um, Mrs. Iaroca... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna Iaroc a adresat o primă întrebare cu privire la instrumentele statului de drept și la măsura în care acestea poate sunt neutilizate suficient. A fost destul de greu să identificăm probe comparabile, uh, fiabile în cele 28 de state membre care să permită aplicarea unui mecanism al statului de drept autentic peste tot. Sigur că mm, este important să se generoze, genereze astfel de, uh, de date comparabile. Domnul Timmermans azi dimineață vorbea des, despre comunicarea Comisiei privind statului de drept, făcând trimitere specifică la ceva pe care îl dezvoltăm acum, și anume sistemul de informații privind drepturile fundamentale. Ne inspirăm din ce au făcut Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană privind drepturile omului, Națiunile Unite și alte foruri, în dorința de a vă ajuta pe dumneavoastră, precum și pe alți, gestionarea acestor mecanisme pe viitor, pentru a veni așadar în sprijinul, în sprijinul activității dumneavoastră. Pe urmă, ați abordat problema romilor. munca în sprijinul susținerii deci dezvolt, ă, ă, drepturilor omului, garantării drepturilor fundamentale ale acestei categorii este în continuare dezamăgitoare. O monitorizare eficientă ar trebui să fie însoțită și de consecințe. Noi urmărim cu multă atenție negocierea noului buget, precum și discuțiile privitoare la condiționalitatea privind drepturile fundamentale, respectarea acestora pentru deblocarea fondurilor și ar trebui monitorizată nu doar de blocarea fondurilor, ci felul în care sunt ele apoi folosite. Instituțiile naționale pentru drepturile fundamentale, instituțiile naționale pentru egalitate ar trebui să fie mai implicate, trebuie să primească un rol mai puternic. Susținem această idee în măsura în care ea va fi și transpusă în practică. Apoi, uh, doamna Iureca mai vorbea de niște detalii, dar dacă ne-ați putea oferi despre cazul la care v-ați referit mai multe detalii în uh, uh bilateral, pentru că n-am suficiente informații în legătură cu cazul la care v-ați referit ca să vă răspund acum. Apoi, domnul Gurec a vorbit despre metodologie. Va trebui să recurg la sprijinul colegilor mei pentru a vă oferi aceste informații. Nu am un răspuns de plin acum pentru dumneavoastră, dar am un răspuns în legătură cu subiectul LGBTI. Rezultatele studiului pe care le efectuăm vor fi de plin publicate anul viitor, dar deja niște rezultate preliminare vă putea să vă împărtășim încă de la sfârșitul acestui an. Apoi, uh, a mai fost o întrebare cu privire la implicarea noastră în analizarea implicațiilor Brexit cu privire la drepturile fundamentale. Nu am fost implicați în așa ceva până acum. Poziția mea este foarte fermă. Poate că știți că am fost uh, comisar șef al uh, Comisiei uh, pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord. Până acum n-am fost implicați, însă pentru că o agenție ca a noastră este important să nu complice și mai tare negocierile. Însă dacă va fi considerat adecvat uh, ca și noi, o agenție, să spunem, tehnică, să ne implicăm, suntem gata să o facem. Însă, subiectul acesta deocamdată nu intră, în, nu intră în atribuțiile noastre tematice, în sarcinile anuale pe care le avem de îndeplinit și nu vrem în niciun caz să complicăm și mai mult situația. Doamna Conchei vorbea despre problema bugetului și măsura în care bugetul ne permite să facem ce avem de făcut. Încerc să răspund diplomatic. E vorba de domenii noi de activitate, de exemplu vrem să facem o testare în ceea ce privește discriminarea. OCDE a elaborat un astfel de instrument la nivel internațional. Noi vrem să o facem la nivelul Uniunii Europene, vrem să testăm, să vedem în ce măsură există discriminare, cum este ea percepută, în funcție de ce etnii poate sau uh, care este mm, Uh, cât de mult apare problema discriminării atunci când îți cauți un loc de muncă. Dar nu avem resurse să explorăm prea mult acest domeniu. Dacă am avea resurse mai mari, am putea face atât de mult mai multe. Sigur, suntem mulțumiți de calitatea muncii noastre de până acum, dar n-ar fi de folos să facem mai multe lucruri. În, în Grecia, de exemplu, la care vă referați, avem o singură persoană. Deci avem nevoie de un personal mai bogat. Facem deja multe, dar ar fi util să facem și mai multe. Am, am fost uh, la campul, la, la, în tabăra de la Moria, dar e insuficient să vizităm uh, centrele de primire a migranților peste tot. Nu putem să facem asta pentru că nu avem suficient personal. Discutăm acum despre bugetul de anul viitor. Trebuie tocmai să-l prezentăm uh, Consiliului nostru de administrație. E puțin Apoi, am făcut-o că o cercetare excepțională despre integrarea în comunitatea a persoanelor cu dizabilități. Și am spus colegilor, haideți să ajutăm statele membre să ia măsuri în baza constatărilor noastre, ale, în baza studiilor pe care noi le facem. Dar nu putem face asta fiindcă nu avem bani. Încă ceva despre buget. Instituțiile, colegiuitorii cresc mereu bugetele agențiilor, cu funcții de uh, drepturile omului foarte importante, EASO, Frontex. Acestea sunt încurajate să-și desfășoare activitatea respectând drepturile fundamentale, dar apoi aceste agenții se adresează tot nouă pentru a le ajuta să facă acest lucru, numai că noi resurse mai multe nu avem. Deci, asta chiar ar fi o problemă. Și contăm întotdeauna pe sprijinul Parlamentului pe tema asta, însă Trebuie ca și colegiuitorul să vi se alăture. E important să mergem mai departe în societate pentru a, uh, juca, pentru a ne juca rolul noi, agenția noastră. Domnul Brainard Raya, îmi cer scuze pentru cum am pronunțat numele, în ceea ce privește cazurile punctuale la care v-ați referit de abuzuri concrete, nu suntem, uh, noi nu avem competența de a acționa în situații concrete, în spețe punctuale. Trebuie să vedem care este problema legată de respectarea drepturilor omului și să o raportăm dumneavoastră și lumii și să o includem în raportul nostru, pe care am uitat să-l includ aici. Uh, îmi cer scuze pentru asta, vă prezentăm acest raport în fiecare an și includem subiectele respective acolo, în raport. Însă asta e o chestiune care ține de competența Uniunii Europene. Trebuie să respectăm competențele care ni s-au încredințat în acest sens. Doamnei Intveld, care m-a întrebat dacă m-aș teme să critic guvernele, îi răspund că nu. Dacă suntem gata să analizăm uh, încălcările drepturilor fundamentale de către guverne, de către liderii uh, guvernamentali, da, o și facem în raportul nostru, să știți că nu ne jenăm deloc spunem lucrurilor pe nume acolo când întâlnim o problemă, inclusiv când e vorba de discursul de incitare la ură. Mi-aduc aminte chiar de o trimitere cu, cu punctuală în care se încuraja se încuraja discursul de incitare la ură pentru că liderii politici uh, nu, a, nu plăteau niciun fel de consecință. Deci nu, nu ne jenăm să spunem lucrurilor pe nume când întâlnim o problemă. Doamna Spore, că a, vorbit, a întrebat despre colaborarea noastră cu Consiliul Europei. Mă, e una din, din acele între, întrebări la care răspunsul începe cu mă bucur așa de mult că mi-ați adresat această întrebare. Avem o cooperare excepțională cu Consiliul Europei și este foarte important să, complet, să ne completăm reciproc activitatea. Am făcut eforturi fantastice ca să ajungem în punctul acesta. Fiecare are câte un rol specific, noi nu avem o, un rol de, de pronunțare de decizii, de hotărâri, cum are, de exemplu, Curtea Europeană de Justiție, avem mandate diferite, dar ne completăm reciproc. Apoi colaborăm zilnic, ne aliniem activitatea în așa fel încât principiile la care m-am referit să fie respectate o persoană numită de Consiliul Europei face parte din Consiliul nostru de administrație, ceea ce este destul de neobișnuit pentru entitatea Uniunii Europene. Am o relație personală cu Comisarul pentru uh, Drepturile Omului, o relație foarte strânsă și prietenească. Noi nu suntem singura entitate care se ocupă de drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Avem, într-adevăr, o funcție specifică, dar dacă vreți, în toate instituțiile Uniunii Europeane, întreaga Uniunea Europeană este, se ocupă și se implică în uh, susținerea respectării drepturilor fundamentale. Sigur că mandatul poate fi îmbogățit, poate fi întotdeauna mai bun, Consiliul nostru de administrație ar putea să aibă un mandat mai, mai puternic. Dar o problemă pe care aș menționa-o este aceea că se înregistrează o anomalie mandatul nostru nu este în linie cu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, nu are același calendar. Ceea ce trebuie rectificat este o ciudățenie când trebuie să ne adresăm uh, separat poliției atunci când identificăm o problemă legată de drepturile fundamentale. Deci trebuie rezolvată această problemă apropo de clarificarea mandatului nostru. A mai fost o întrebare privitoare la dimensiunea externă a și de migrație. Pe noi ne interesează dimensiunea externă doar în măsura în care vorbim despre statele membre sau despre instituțiile Uniunii Europene și activitatea lor externă. Mandatul nostru ne împiedică să ne implicăm în ceea ce fac efectiv țările terțe. A mai fost o întrebare privitoare la victimele abuzurilor sau atentatele, dacă noi ne străduim să vedem cine sunt făptașii, cine sunt autorii atentatelor, atacurilor respective, da, întotdeauna facem acest lucru. A mai fost o întrebare legată de migrație. Întotdeauna Există mituri în care înconjoară migrația, pe care trebuie să le demontăm. Totdeauna, iată, există mitul că uh, migrația a adus violență în Uniunea Europeană. Nu e adevărat. Violența în Uniunea Europeană este problema noastră, ne confruntăm cu ea de atâta vreme. Nu sunt migranții vinovați pentru așa ceva. Ce să zic, migranții au adus violență sexuală în Uniunea Europeană. Nu e adevărat. Și ultima întrebare se leagă de drepturile femeilor. Au mai fost și alte întrebări care au conținut o dimensiune privitoare la drepturilor femeilor. Noi suntem ferm implicați în susținerea drepturilor femeilor, inclusiv prin ideea aceasta a dezagregării genurilor în practic tot ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, neutralitatea de gen. Deci să nu mai existe o dimensiune specifică uh, a genului este ceva ce eu am uh, susținut în acest sens. Trebuie susținute femeile rome, trebuie susținute femeile migrante. Apoi, în ce privește Eurostat și pregătirea pentru uh, viitorul studiu privind violența împotriva femeilor, nu am detalii, dar mă angajez să vă transmit în bilateral aceste detalii cât mai curând. Mulțumesc! Gracias a usted. Gracias a todos los diputados que han intervenido. Ha sido... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor membrilor care au intervenit și mulțumesc uh, pentru această dezbatere. Sper să vă vedem uh, cât mai curând din nou și noi, comisia noastră, vom fi în legătură constantă cu agenția noastră. Deci vă mulțumesc. Într-un minut uh, vom aborda ultimul punct de pe ordinea de zi. Queridos colegas, vamos a seguir con el siguiente punto del orden. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O prezentare a sarcinilor și activităților supervizorului de protec- european de protecție a datelor, Agenția Europeană de Supervizare a Protecției Datelor. Domnul Vierovski este uh, supraveghetorul uh, adjunct. El va fi cel care va face această prezentare. Deci îi dau direct cuvântul. Aveți 10 minute și după aceea vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc uh, pentru că vă aflați aici, vă dau cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, uh, stimați membri ai comisiei, Mulțumesc pentru că ați invitat supervizorul de protecție a datelor la ședința dumneavoastră. Este o onoare să apărăm în fața noastră atât de curând după alegerile parlamentare și refacerea comisiei. În același timp, aș vrea să nu fi fost aici, să nu mă adresez noastră astăzi, pentru că îl înlocuiesc pe uh, dragul meu prieten Giovanni Guterre, care acum două săptămâni a decedat și trebuie să spun că Giovanni avea un enorm respect pentru comisie și membrii săi și cred că sentimentul era comun, date fiind nenumăratele ocazii în care l-a fost invitat să apară în fața noastră. Toți cei care au fost uh, apropiați, au fost uh, influențați și emoționați de uh, omagiul pe care l-ați adus ieri dimineață. Este datoria, dar și privilegiul meu să preiau uh, de la Giovanni, după moartea sa prematură, și cred că cel mai bun omagiu uh, pe care am putea da este să continuăm munca autorității de protecție a datelor așa cum a dezvoltat-o el în uh, timp de 10 ani în diverse capacități și deși există deja multe persoane uh, pe care le cunoaștem de foarte mulți ani, sunt și noi membri ai comisiei, așadar dați-mi voie să prezint pe scurt rolul Supervizorului European de Protecție a Datelor și, de asemenea, dați-mi voie să vă informez că voi discuta în general despre protecția datelor și despre protecția uh, în instituțiile europene, protecția datelor în instituțiile europene. Materialul extins va fost uh, furnizat deja pe mail, dar există și pe sticuri de memorie în spatele sălii. Supervizorul de protecție a datelor este susținut de Parlament și de Consiliul European ca un supervizor independent al modului în care instituțiile europene supervizează datele. Astfel, uh, autoritatea independentă de supervizare este dedicată uh, protejării datelor private și practicilor uh, cele mai bune în cele 67 de instituții pe care le supervizăm Datoriile specifice sunt uh, cuprinse în uh, regulamentul 2018-725 uh, și în alte regulamente și ele intră în trei categorii largi. Sarcini de supraveghere, care acum includ și Europolul și Eurojustul, în al doilea rând, sarcina consultativă, deci să uh, sfătuim legiuitorii europeni în ce privește noile propuneri legislative, cât și măsuri de implementare. De asemenea, ni se cere să monitorizăm dezvoltarea, dezvoltările și evoluțiile tehnologice, mai ales în sectorul uh, IT, care evident că au un impact asupra protecției datelor. În al treilea rând avem sarcini de cooperare care implică uh, colaborarea strânsă cu autoritățile naționale de protecție a datelor, tipic prin uh, Consiliul European de Protecție a Datelor, unde noi oferim secretariatul în Uniunea Europeană existența unui supervizor uh, independent de protecția datelor este, reprezintă o parte esențială a dreptului la protecție la, pentru drepturile fundamentale și este prevăzut atât în cartă cât și în tratatul de funcționare al Uniunii Europene. Ce face Autoritatea de Protecție a Datelor? Uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor detaliază foarte mult aceste sarcini, Uh, dar, în principiu, rolul acesta este uh, coerent cu principiile urmărite acum câteva decade când ea s-a stabilit, când instituția a fost creată. Suntem uh, și consilieri, și educatori, și negociatori, și aplicatori. Și acest model se reflectă în activitatea autorității atât la activitatea autorităților de la nivel național și uneori chiar local. Uh, evenimentele și revelațiile din ultimii câțiva ani, începând de la Snowden în 2013 până la scandalul Cambridge Analytica 2018, au catapultat protecția datelor ca subiect în centrul dezbaterilor publice și politice. Oamenii nu sunt preocupați doar de advertising-ul uh, țintit uh, după ce tu mai cumpără ceva online sau lucruri de genul acesta, pentru că 20 de ani de digitalizare au dus la crearea unui ecosistem foarte complex de date care sunt colectate despre mine, despre noastră, despre prietenii noștri, despre familiile noastre, uh, care uh, adună din ce în ce mai multe resurse și acestea sunt din ce în ce mai interoperabile unele cu celelalte. Suntem preocupați, am fost preocupați că alegerile europene din acest an ar putea fi momentul în care aceste date să fie folosite uh, în scopuri de manipulare politică. Se pare însă că măsurile care au fost luate de statele membre, de comisie și de parlament au fost uh, destul de eficiente. Am uh, examinat și modul în care parlamentul și instituțiile folosesc mediile de comunicare socială pentru a ajunge la public în campaniile politice. După regulamentul privind protecția datelor, Parlamentul în octombrie anul trecut a, a adoptat o decizie privind procesarea datelor în instituțiile europene și în agenții și de asemenea a reglementat modul în care operează uh, instituția noastră. Noi vrem să creăm o cultură de protecție a datelor. Ca supervizori am făcut 13 inspecții de protecție a datelor sau vizite la instituțiile europene anul trecut Deja anul acesta am oferit mai multe evenimente de uh, instruire decât în tot anul trecut. O evoluție importantă a rolului nostru în uh, anii din urmă a fost responsabilitatea noastră de a superviza instituții din uh, rețeaua de cooperare judiciară și de aplicare a legii. Pentru asta am construit uh, un corp puternic de specialiști și vreau să mă refer la uh, Europol, pentru că din 2017 avem această relație cu ei, dar și la Eurojust, uh, cu care vom începe să uh, lucrăm anul acesta și de asemenea mai târziu în viitor și la uh, Biroul Procurorului European. Am făcut o inspec- câteva inspecții la Europol, una inclusiv direcționată pe programe de urmărire a finanțării teroriste și echipa mea de specialiști are o întâlnire de două ori pe lună cu managementul de la Europol și de la echipa lor, din echipa lor de protecție a datelor. De asemenea, facem inspecții la distanță ale website-urilor și sistemelor IT ale instituțiilor europene. Regulamentul uh, pe care l-am menționat ne întărește rolul de uh, corp consultativ. Comisia trebuie să ne consulte pe măsuri legislative și acorduri cu țări terțe. Uh, suntem primul, primii care trebuie întrebați în legătură cu astfel de inițiative. De asemenea, bordul de protecție a datelor trebuie să fie și el consultat și dacă amândoi suntem consultați, atunci încercăm să ne coordonăm răspunsul. Însă, dacă Parlamentul, Consiliul sau Comisia doresc o reacție rapidă în, în domeniul juridic, nu trebuie să uh, ezite să ne contacteze de la bun început și la fel e vorba și la fel se aplică același lucru și la soluțiile tehnice. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Monitorizarea evoluțiilor relevante în domeniul uh, telecomunicațiilor și tehnologiei informațiilor reprezintă o sarcină a instituției noastre care trece dincolo de rolul pur de supraveghere sau de consiliere a instituțiilor europene. Încercăm să oferim informații în legătură cu noile provocări care apar în urma evoluțiilor tehnologice și Vă invităm să uh, subscrieți uh, pentru să vă abonați la rapoartele noastre tehnice unde descriem toate inovațiile tehnologice și evaluăm implicațiile de protecție a datelor ale acestor, acestor evoluții. Un număr recent al acestui buletin uh, pe care l-am făcut se dedică uh, așa numitelor smart speakers, cum ar fi Alexa sau Google Home Assistant, uh, Siri de pe Apple și așa mai departe putem să ne așteptăm ca în primul an al mandatului noii comisii să apară niște măsuri inter- interesante, mai ales în ce privește inteligența artificială, care evident că o să aibă implicații legate de protecția datelor și uh, în care vom fi și noi uh, implicați. Uh, eu consider că utilizarea uh, uh, institu- acestei inteligențe artificiale cere crearea unor măsuri de, luarea unor măsuri de securitate. Când inteligența artificială este folosită în Europa, ea trebuie să se facă cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor europene. Protecția datelor e o problemă uh, politică și geopolitică, deci discuțiile în legătură cu adecvarea unor țări terțe la această problemă Uh, la aceste principii o chestiune extrem de importantă. Uh, scutul de, uh, de protejare a vieții private, așa numitul privacy, privacy Shield și alte măsuri similare trebuie examinate de autoritățile de protecție a datelor, inclusiv autoritatea noastră, pentru a vedea dacă sunt, există provocări și probleme pentru instituțiile europene. Și în ciuda faptului că suntem doar una din 29 de autorități de protecție a datelor din bordul uh, de protecție a datelor, recunoaștem că avem un rol unic și noi considerăm că uh, contribuția noastră este aceea unei singure autorități care are o perspectivă europeană, generală europeană pe toate aceste provocări și pe, uh, în legătură cu toate măsurile importante pe care trebuie să le luăm în viitor apropiat. Asta include și noile instrumente care au fost date autorităților de protecție a datelor, inclusiv uh, uh, amenzi sau uh, puterea de a sancționa. Asta încă este pregătit sau, mă rog, se va întâmpla în cel mai apropiat viitor, pentru că de când au început cazurile sub regulamentul de protecție a datelor, adică 25 mai 2018, pentru că înainte nu exista acest regulament. Există provocări mari și provocări mici, dar se poate spune că schimbarea modelului de afaceri posibil al celor care au de-a face cu datele noastre este partea cea mai importantă. În concluzie, dincolo de agenda ambițioasă a Comisiei viitoare, uh, sunt câteva puncte care au rămas neterminate și care uh, se aplică în special la regulile de e-privacy, care nu au fost, din păcate, încheiate în mandatul anterior și asta se aplică și uh, diferențelor uh, în ce privește supervizarea așa numitului uh, pilon 3, fostul pilon 3. Uh, sunt nerăbdător să avem o cooperare continuă cu Parlamentul, pentru că Parlamentul este aliatul nostru principal în efortul de a găsi o modalitate comună de a rezolva toate aceste probleme. În fine, vreau să invit călduros pe toți membrii LIBE la uh, evenimentul memorial uh, pentru a onora viața și munca lui Giovanni Butarelli, care va avea loc pe 10 septembrie la uh, 10 minute de aici. Uh, Uh, și o să vă oferim toate informațiile în legătură cu acest uh, comemorare și sigur sunt gata să uh, răspund la toate întrebările. Îmi pare rău că uh, am depășit un pic timpul. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult. Lo he dicho mejor esta segunda vez. Sí. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să vă pronunț mai bine numele, spune doamna președinte. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru această uh, prezentare foarte interesantă. Ați fost uh, un pic em- um, emoționat, uh, încât uh, a fost dificil poate pentru un interpret să, să vă reușească să vă urmărească, spune doamna președinte. Vreau să spun că ieri am ținut un minut de reculegere în memoria lui Giovanni. Giovanni a fost un om extrem de important pentru noi și am vrut să-i onorăm memoria și am ținut așadar acest minut de reculegere pentru că el a fost o persoană uh, în care aveam foarte multă încredere, el a apărat valori europene, valorile europene și era un expert în protecția datelor, a contribuit uh, la creșterea gradului de conștientizare în legătură cu nevoia de protejare a datelor în instituții și în afara instituțiilor și așa cum uh, ați spus, uh, subliniat foarte bine rolul uh, eticii în, da, în protecția datelor și în, problema concurenței în protecția datelor și cred că a avut o influență nu doar în Europa, ci și la nivel mondial și asta s-a văzut clar la conferința internațională pe care am avut-o aici în octombrie anul trecut uh, multe uh, progrese n-ar fost posibile uh, fără el și așadar, din toate aceste motive, e foarte important că vă aflați astăzi aici. Uh, sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Eu încă reușesc să mai amintesc vremurile dinaintea acestei revoluții digitale, acestei mari, mari schimbări digitale, Uh, acum uh, trebuie să încercăm cumva să ne coordonăm și să articulăm eforturile noastre, uh, însă această schimbare de paradigmă tehnologică n-ar trebui să ducă la o schimbare în democrația noastră și în valoarea noastre fundamentale. Deci am o întrebare. Poate ați vrea să ne împărtășiți unele sfaturi comisiei noastre pentru că suntem la începutul mandatului, sunt foarte mulți membri noi, poate aveți ceva sfaturi în legătură cu rapoartele care vor apărea, rapoartele legislative care vor apărea în următoarele luni uh, în legătură cu protecția datelor pe acest subiect. Însă, înainte să vă dau șansa să răspundeți, o să-l rog pe domnul Braer să uh, pună prima întrebare. Domnul Braer. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am o întrebare în ce privește bugetul instituției dumneavoastră. După cum știm, Consiliul vrea să-l uh, taie dramatic acest buget, în timp ce uh, sarcinile pe care uh, vi le dă cresc, mai ales începește Consiliul de Protecție a Datelor, European Protection Board. Deci ați putea să ne spuneți ceva despre cazuri transfrontaliere cu care vă ocupați acum, de protecție, cazuri de transfrontaliere de protecție a datelor și dacă considerați că bugetul propus de comisie este un minim abia și dacă e suficient. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum uh, doamna Dali. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Încă o dată, condolențe pentru decesul supervizorului. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu cazul Shams. Max Shams a făcut o plângere cerând să se împiedice Facebook să mai transfere datele utilizatorilor din Irlanda în Statele Unite din cauza implicării Facebook USA în uh, scandalul uh, supravegherii în masă din Statele Unite. Cazul lui a fost uh, acceptat, dar a trebuit să facă mare eforturi. Inițial, cazul, uh, dosarul a fost considerat unul frivol, uh, după aceea era, s-a făcut o plângere împotriva lui care le expunea la o posibilă amendă de milioane și Principala problemă este că uh, marile companii tehnologice au sediu la Dublin, ceea ce înseamnă că uh, comisarul irlandez de protecție a datelor a devenit de facto regulatorul uh, paneuropean al acestor giganți ai tehnologiei, în condițiile în care guvernul irlandez s-a dovedit de fapt un lobbyistul lui Facebook de atâtea ori. Deci Uh, fostul prim-ministru irlandez s-a lăudat el însuși că a fost prietenul Facebook și că a acționat ca să slăbească regulamentul anterior și totuși protectul, uh, uh, ofițerul de protecție a datelor irlandez e finanțat de guvern. Deci, întrebarea mea, ce puteți face ca să susțineți independența ofițerului de protecție, comisarului irlandez de protecție datelor, dacă ne gândim la ce rol strategic joacă în Europa, pentru că uh, sunt toate aceste multinaționale care s-au aliat acolo și acum odată ce GDPR, regulamentul prin protecția datelor, este uh, în uh, vigoare, uh, sperăm că astfel de cazuri să nu mai apară și, în fine, nu știu dacă știți, uh, guvernul irlandez este implicat într-un mare scandal uh, legat de introducerea unei, uh, unei ID card național de facto, fără niciun fel de bază legislativă și mă întreb dacă cunoașteți acest lucru sau dacă este tipul de acțiune care să lanseze uh, sancțiuni financiare conform uh, regulamentului de protecție, general de protecție a Mulțumesc. Are cuvântul doamna Aramovici. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru când ați prezentat uh, activitatea instituției dumneavoastră, a cărui principal scop uh, este protejarea datelor personale. Întrebarea mea ar fi următoarea. Vreau să vă întreb despre o situație din Polonia. După cum știți, uh, inspectorul șef responsabil de protecția datelor, de șeful acestui birou, a luat decizii uh, care au avut drept rezultat că principalul uh, că uh, Seimul, deci secretariatul Seimului al Parlamentului polonez, nu poate da informații în legătură cu cine a votat Uh, pentru nominalizarea unor judecători care au fost implicați în, uh, într-un scandal în Polonia. Am discutat la Libe despre această problemă și s-a considerat că asta a fost o încărcare a legii. Întrebarea mea este ce credeți noastră despre asta? Credeți că această decizie a fost uh, o decizie justă și justificată, o decizie corectă? Mulțumesc foarte mult, doamna Strech. Intervenție fără microfon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 Uh, do we already have some results? And uh, do you have some ideas how this will continue? And if um, the national data protection... Și dacă supervizorii naționali uh, sunt deja echipați, pregătiți să-și facă uh, munca și să se asigure că uh, GDPR-ul, principiile regulamentului sunt uh, respectate. Mulțumesc. Gracias, señora Sipel. Vamos a terminar la Terminăm uh, această rundă de întrebări cu doamna Entfeld. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am ratat prima parte a introducerii dumneavoastră. Aș dori și eu să încep exprimându-mi condoleanțele pentru decesul domnului Butarelli, cu care am colaborat ani uh, la rând și am fost uh, deosebit de întristată când am aflat de vestea decesului acestuia. Câteva întrebări. În primul rând, am adoptat multe acte legislative în uh, Uniunea Europeană în ultimii ani, mai ales regulamentul GDPR, lucrăm la câteva alte aspecte și ne pricepem foarte bine la adoptarea legislației, însă nu la fel de bine când vine vorba de aplicarea acesteia și cred că planează multe semne de întrebare asupra punerii în aplicare din cauza unor resurse insuficiente, în primul rând. Cred că statele membre practic nu respectă prevederile GDPR și nu pun suficiente resurse la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Datelor. Dacă privesc uh, imaginea de ansamblu, mă surprinde că de când a intrat în vigoare GDPR, s-au impus o serie de amenzi consistente unor întreprinderi, după care văd că și Statele Unite, care sincer nu e o țară cunoscută pentru iubirea față de protecția datelor, aplică amenzi mult mai usturătoare. Și cred că nu ar trebui să trecem cu vedere acest lucru. Am înaintat o solicitare pentru acces la documente pentru că de multe ori nu am luat în calcul în ultimii ani eh, transparența procesului de luare a deciziilor în cadrul Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În continuare, poate că ați amintit deja acest lucru în eh, introducerea dumneavoastră, dar vreau să mă refer la situația actuală a Uh, confidențialității pe internet, acel e-privacy, dar și a directivei privind forțele de poliție care a fost adoptată, dar ignorată în mare parte din câte am uh, putut observa în statele membre. Mă întreb dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu mine și anume că această directivă pentru forțele de poliție ar trebui să fie înlocuită cu un regulament care oferă același nivel de protecție atunci când datele cu caracter personal sunt folosite de poliție, um, forțele judiciare sau alte autorități de aplicare a legei a legii. Intervenția doamnei Intfeld este ultima. Eh, le mulțumesc colegilor pentru întrebările lor. Pentru întrebările lor. Aveți 15 minute pentru a răspunde cât se poate de succint și, dacă se poate, eh, să vorbiți cât se poate de clar. Da, am să încerc să fiu cât se poate de clar referindu-mă la aspecte care fac parte din uh, domeniul meu de activitate deja de bună vreme. Am fost întrebată în primul rând dacă am uh, sfaturi pentru legiuitori. Bineînțeles, am multe idei care ar putea să joace un rol în uh, îmbunătățirea activității legiuitorilor, dar nu asta este misiunea uh, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, ci e o sarcină care îi revine Comisiei. După cum spuneam, ă, aștept ca pe viitor Comisia Europeană să abordeze acele probleme vizibile și pe care de multe ori le considerăm, ă, le așteptăm pentru viitor, dar de fapt se află printre noi. Inteligența artificială e un exemplu elocvent pentru că nu vorbim ă, despre un lucru ce ține de domeniul uh, științifico-fantasticului, ci vorbim de un lucru care se întâmplă acum multe din dispozitivele pe care le folosim acum folosesc ceva ce deja ar putea fi desemnat inteligența artificială sau folosesc, uh, de pildă, algoritmi care permit uh, aparatelor să învețe și nu știm deocamdată care sunt uh, modalitățile prin care funcționează acești noi algoritmi care pot duce la crearea altor algoritmi. Iată lucruri despre care trebuie să discutăm. Din câte am văzut din întrebările adresate, există capitole încă nefinalizate și e clar, confidențialitatea pe internet este unul din cele mai importante. Cumva am reușit să venim la timp cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor și la timp am fost, deși cu oarecare întârziere, în ceea ce privește uh, regulamentul pentru protecția datelor în uh, instituțiile UE. Clar e însă că confidențialitatea pe internet este capitolul care a rămas încă neterminat. Trebuie să abordăm noile provocări, însă să nu uităm despre ce s-a făcut în trecut uh, sau parțial în trecut. Doamna Intfeld a pus o întrebare referitoare la un act legislativ care a fost adoptat, dar uh, nu a fost uh, pus în aplicare suficient, referitor la fostul cel de-al treilea pilon. Și mi-aduc aminte de o discuție la care am participat uh, în cadrul întâlnirii interparlamentare dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale din 2012, când uh, am avut privilegiul de a dezbate directiva. Atunci, uh, Spusesem că exista posibilitatea unor uh, probleme de natură constituțională dacă acest, această inițiativă legislativă ar lua forma unui regulament. Dar dacă avem, o direct, dacă avem uh, un uh, regulament asemănător unei directive, de ce să nu procedăm, să recurgem la o directivă asemănătoare unui regulament? În ce privește protecția datelor și inteligența artificială și autoritățile de aplicare a legii, care e avantajul nostru? Avem o competență mult mai amplă. Eu prefer să nu fac comentarii referitor la cum stau lucrurile la nivel național în Uniunea Europeană. Ar fi cel mai bine să avem niște norme asemănătoare unui regulament, însă înainte de toate ar fi bine să verificăm dacă chiar s-a pus în aplicare um, directiva cum trebuie și asta trebuie verificat. Așteptăm raportul din partea comisiei, știm că acest lucru se e în curs uh, de pregătire la comisie referitor la punerea în aplicare a directivei și atunci putem începe să discutăm despre cum se poate îmbunătăți situația actuală. Au existat întrebări referitoare la acele aspecte bugetare. Am început cu propunerea adresată de Autoritatea pentru Protecția Datelor uh, Comisiei. Comisia a acceptat în mare parte și a inclus-o în bugetul general prezentat Comisiei. După părerea noastră, această propunere era suficientă pentru a face față criteriilor autorității noastre, care să-i permită să-și îndeplinească funcțiile, atât în calitate de autoritate pentru protecția datelor, cât și în calitate de coordonator pentru uh, Comitetul uh, pentru protecția datelor. Din păcate, Comisia Europeană a redus în mod semnificativ această propunere. Sperăm, bineînțeles, că nu e ultimul cuvânt în această procedură. Am făcut o estimare a resurselor acordate de parlamentele naționale autorităților uh, naționale pentru protecția datelor și am constatat că se înregistrase o modificare de 25%, deci o majorare cu 25% a bugetului. Propunem să se procedeze în două etape. În primul rând până în 2019 și a doua pentru 2020. Deja prima etapă uh, a fost finalizată, bugetul pentru anul acesta arată bine pentru instituția noastră, sperăm ca cea de-a doua etapă să poată fi finalizată așa cum s-a discutat cu Parlamentul și Consiliul și cu Comisia, de altfel, deja în urmă cu un an. Iată situația bugetului la ora actuală. Nu pot să mă plâng, nu pot să spun că situația e una tragică, dar dacă vreți să aveți o autoritate pentru protecția datelor uh, realmente eficientă, cred că aceste resurse sunt necesare. Următoarea întrebare s-a referit la cazul Schrems. Nu vreau să mă pronunț referitor la cazul Purin, care e pe rol la ora actuală, nu sunt în măsură să mă pronunț, mai ales având în vedere că încă nu avem avizul avocatului general, aviz pe care îl vom primi abia la începutul lunii decembrie. Însă, ca o persoană uh, care vine din mediul universitar, m-am bucurat foarte mult că acest lucru s-a întâmplat pentru că un student a făcut practic ce autoritatea pentru protecția datelor trebuia să facă în urmă cu 10 ani. Max Schrems a spus clar, uite, astea sunt regulile și pe mine m am învățat la universitate care erau aceste reguli, însă nimeni nu s-a întrebat dacă aceste reguli erau realmente aplicate. E foarte greu pentru mine să anticipez care vor fi consecințele cazului Purind la ora actuală pe rol. Nu aș merge însă într-atât încât să fac o analogie între situația în care, când a început, între momentul când a început cazul Shrem și cazul actual, pentru că situația diferă. Când uh, Max Shrem și-a început uh, periplul, a fost trimis în Irlanda de toată lumea, pentru că era singura soluție pe care o avusesem la îndemână atunci. Acum, după adoptarea GDPR, avem un sistem uh, funcțional, avem un sistem de supraveghere a autorităților naționale și în ciuda faptului că putem spune adesea că durează prea mult, pot să vă spun în calitate de persoană implicată direct în activitatea Autorității pentru Protecția Datelor e un subiect eh, central, pentru că Irlanda, de altfel, în fiecare lună ne prezintă un raport referitor la evoluția acestor cazuri. O observație cu caracter personal, pe care poate n-ar trebui să o fac. Întotdeauna am fost destul de sceptic când am început să lucrez în grupul eh, pentru articolul 29 referitor la eficiența activității acestei eh, organizația acestei structuri. În ce privește acum posibilitatea colegilor mei irlandezi care acum uh, fac o treabă excelentă de a gestiona cazurile. Nu putem să le luăm cazurile, nu uh, ni se permite acest lucru, dar le stăm la dispoziție, să, suntem gata să-i ajutăm oricând. Acest mecanism de cooperare funcționează așadar. Doamna uh, Adamovici m-a întrebat în poloneză, e limba mea maternă. Aș fi tentat să răspund în poloneză, însă am să răspund în engleză pentru că nu pot comenta referitor la ce se întâmplă în uh, jurisdicțiile naționale. Nu intră în mandatul nostru. Pot să vă spun doar ce s-ar întâmpla dacă o asemenea situație s-ar înregistra în Uniunea Europeană? Dacă am primi o solicitare pentru accesarea informațiilor, dacă aceasta ar fi înaintată la o instituție europeană și dacă ar exista un raport, într-adevăr, care ar arăta că aceste informații ar trebui comunicate pentru că sunt de interes public. În temeiul legislației europene, nu există nicio îndoială că transparența ar fi mult mai importantă decât protecția confidențialității sau protecția datelor cu caracter personal. Dacă există date cu caracter personal în document, asta nu înseamnă neapărat că documentul trebuie menținut confidențial. Și uh, nu cred că ar exista îndoiel referitor la decizia curții. Repet, mă refer aici la ce s-ar întâmpla la nivelul Uniunii, nu la nivelul fiecărui stat membru. Am mai primit o întrebare referitor la Europol și la transferul datelor înspre statele terțe. E o întrebare dificilă. Dacă țineți bine minte, am uh, amintit acest lucru în Parlamentul European când am început să discutăm despre transferul de date înspre 8 țări din regiunea mediteraneană, uh, scotând în evidență diferențele care există între statele membre, state care nu au în anumite situații deloc norme pentru protecția datelor, altele care au norme inadecvate, precum Israelul. Deocamdată pot să vă spun doar că am încercat și trebuie să oferim sprijin Europolului în proceduri de acest tip. Acum ne confruntăm cu problema unor posibile transferuri în, uh, spre Marea Britanie dacă aceasta va deveni o țară terță pe 31 octombrie. Încercăm să ne pregătim pentru această variantă. Încercăm de asemenea să pregătim uh, un acord cadru care ar putea să fie încheiat cu statele terțe în ce privește transferul de date. Bineînțeles, rolul Autorității pentru Protecția Datelor este nu doar acela de a oferi consiliere, ci uh, de a controla și a vegea la respectarea în cadrul normativ a inițiativelor luate. Știu că mă apropiu de sfârșit. Mi s-a adresat o întrebare referitoare la punerea în aplicare. Oare puteți să-mi puneți la dispoziție datele referitoare la cazuri? Ce pot să vă spun deocamdată e că am început deja, am inițiat mii de cazuri, e vorba de 616 cazuri de cooperare transfrontalieră în uh, registrul nostru, 435 au fost inițiate prin, în urma unei plângeri, celelalte au fost, înaintate, uh, au fost inițiate uh, de autoritățile în sine, 1716 proceduri legate de asistența reciprocă în curs la ora actuală. Bineînțeles, numărul rezultatelor e mult mai redus. Aceste două documente. Here. This one and the next one. This one is. So, Ms. Intveld said, uh... Doamna Intveld spunea că există o diferență semnificativă între numărul deciziilor de la nivelul Uniunii Europene sau în Europa și hotărârile din statele membre de autoritățile naționale în acest domeniu. Să nu uităm că majoritatea hotărârilor care uh, au loc în cadrul FTC sunt de fapt acorduri între companii. Iar FTC în calită- și FTC uh, ca inițiator al acțiunii. E vorba de o sumă de 170 de milioane de uh, dolari între Comisia Federală reprezentată de uh, Procurorul General al Statelor Unite și YouTube. Iată, am aflat ieri. Au fost uh, și alte cazuri, unul dintre ele a vizat Facebook, tot cu sume uriașe. Deci, deocamdată, chiar dacă au existat amenzi impuse în Uniunea Europeană, niciuna dintre ele nu a vizat mari jucători. Una peste alta însă, din păcate, companiile încep să trateze aceste amenzi ca pe o modalitate pe care, prin care pot să meargă mai departe fără probleme. Își adaugă la analiza de risc aceste um, posibile amenzi. Deci trebuie să analizăm lucrurile și să vedem care este sinergia dintre jucători, dintre autoritățile de pe piață. Un exemplu bun de acțiune care a fost întreprinsă de IDPS este investigația noastră cu privire la termenii contractuali dintre instituțiile Uniunii Europene și unul dintre marii jucători de pe piața de software, care ne-a dus la crearea unui for de 70 de autorități conduse de IDPS și de Ministerul Olandez al Justiției și Securității, Ministerul olandez care s-a a reușit să realizeze termen contractual mult mai bun din punctul de vedere al protejării vieții private decât cele oferite de alte guverne europene și respectiv pentru um, agențiile și instituțiile Uniunii Europene. Sperăm că acest demers să ducă la schimbarea modelului de afacere, a cerințelor generale pe care le utilizează acest mare jucător de pe piață în Uniunea Europeană, dar și în lume, probabil, dar pe noi ne interesează piața Uniunii Europene. Uh, I don't have any... Din păcate, nu am informații precise cu privire la cazul din uh, Irlanda și nici nu știu cum am putea interveni acolo noi, DPS. Problema registrelor naționale este însă una dintre cele mai dificile probleme din Uniunea Europeană. În țara mea de origine, dar și în Belgia, există un număr de identificare pe care fiecare cetățean, fiecare locuitor, de fapt, îl are și care, prin care se regăsește în diferite baze de date în, din țară. Dar în Germania așa ceva nu există. Deci, cât privește numărul de înregistrare și registrele cu aceste numere de înregistrare ale cetățenilor sau locuitorilor unei țări, diferențele sunt foarte mari, iar eu, între statele membre, iar eu nu pot să fac comentarii cu privire la situația din acest punct de vedere din Irlanda. Eu care reprezint EDPS. Nu știu dacă au mai fost și alte chestiuni, cred că am răspuns la cele mai importante elemente ale întrebărilor dumneavoastră. Dacă cumva a rămas ceva neclarificat, vă rog să ne contactați și o să vă ajutăm. O să rog asistenții mei să vă transmită informații foarte concrete și punctuale în legătură cu problema ADPS. Am mai fost să-mi cer scuze o întrebare cu privire la uh, transparența Bordului European pentru Transparență, pentru protecția datelor. Acest subiect a făcut parte din discuțiile de la ultima reuniune a IDPP. Mulțumesc foarte mult și cu acestea le mulțumesc tuturor eurodeputaților, interpreților, secretariatului, pentru că încheiem acum această sesiune intensă și vă urez tuturor un, săptăm- un sfârșit de săptămână plăcut.